Madame Președinte, Bonjour à tous. Et bienvenue. L'ordre du jour. Bună ziua tuturor. Conform ordinii de zi, avem astăzi o întrebare cu solicitare de răspuns oral cu privire la eliminarea mutilării genitale la femei. În primul rând, am să-i dau cuvântul doamnei Zuber pentru întrebare. Obrigada, senhora Presidente. A violência contra as mulheres... Mulțumesc.